la NCHDI și nici cartonașe albastre la această dezbatere. Și dau cuvântul în primul rând acum doamnei premier uh, Strauiuma, Laimdota Strauiuma, vă rog. Euroopas Parlamenta priekšsēdētāja kungs, Euroopas komisija. Distins uh, președinte al Parlamentului European, domnule președinte al Comisiei Europene, distinși uh, eurodeputați, uh, distinși comisari. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc președintelui Schulz pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o. Este o onoare să mă aflu din nou în Parlamentul European după șase luni de activitate intensă pentru a discuta despre realizările președinției letone. Perioada aceasta a fost una plină de provocări, a fost o perioadă dinamică pentru Europa, a fost o perioadă de responsabilități uh, majore și oportunități unice pentru președinția letonă. Noi am avut trei priorități, uh, Europa competitivă, Europa digitală și Europa implicată. Totuși, uh, viața ne-a adus anumite corecții și ne-a învățat anumite lecții. Atacurile teroriste și criza umanitară de la granițele Europei au uh, necesitat acțiuni imediate din partea Uniunii Europene. Acum uh, toate gândurile noastre se îndreaptă către Grecia. Letonia a trebuit să conducă Consiliul în condiții de șocuri și incertitudini dar eu pot fi mândră de țara mea care și-a îndeplinit cu succes uh, mandatul de președinte după 10 ani um, cât a fost membru al Uniunii Europene. Am reușit să ne îndeplinim prioritățile strategice stabilite. Iar un element uh, omniprezent în președinția noastră a fost implicarea societății civile și dialogul uh, cu aceasta. Uh, în uh, perioada de pregătire pentru președinție și în timpul președinției am avut un dialog intens cu Parlamentul European. Și uh, aceasta ne-a asigurat succesul președinției letone. Sunt sigură că doar dacă instituțiile colaborează îndeaproape, Uniunea Europeană poate să obțină rezultate și poate să consolideze încrederea cetățenilor. În numele președinției letone, aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru cooperarea excelentă de care a dat dovadă în timpul acestei președinții. Această colaborare constructivă ne-a permis să, uh, să facem progrese pragmatice și eficiente uh, în activitatea noastră de zi cu zi. În plus, ne-a permis să reacționăm rapid la situațiile de criză cu care ne-am confruntat. Împreună cu Comisia Europeană și cu Parlamentul European am lucrat la o serie de dosare legislative. Am realizat progrese în diferite domenii. Am convenit asupra unor lucruri importante și am obținut rezultate concrete. Acum, privind înapoi la realizările noastre, aș vrea să le evidențiez pe cele mai importante. Acele realizări uh, care uh, sunt în beneficiul tuturor cetățenilor europeni. În primul rând, Fondul European pentru Investiții Strategice. Într-o perioadă de, de timp foarte scurtă, am reușit uh, să ajungem la un acord cu privire la acest fond uh, Uh, european. Deja în uh, vară, fondul va începe să funcționeze și va atrage investiții în economia europeană. Și aș vrea să mulțumesc Parlamentului European și Comisiei Europene pentru eforturile intense pe care le-au depus um, în acest domeniu atât de important. În al doilea rând, Uniunea Energetică am uh, pus uh, bazele Uniunii Energetice Europene, iar scopul este consolidarea independenței energetice a Uniunii Europene și dezvoltarea unei politici energetice comune. În activitatea noastră ne-am concentrat pe necesitatea asigurării uh, unor prețuri uh, la energie stabile și sustenabile. De asemenea, am dorit uh, să punem la dispoziție informații mai fiabile privind furnizorii de energie. Președinția letonă a luat de asemenea decizii importante cu privire la uh, crearea Uniunii Energetice Europene permițând uh, astfel uh, tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon. Apoi am ajuns la un acord cu privire la angajamentul uh, de reducere a schimbărilor climatice după 2020. Apoi, uh, piața unică digitală. Suntem cu toții de acord că trebuie să ținem pasul uh, cu evoluțiile tehnologiilor digitale, astfel încât societatea să fie pregătită pentru această eră digitală. Am convenit astfel uh, o serie întreagă de măsuri uh, care vor promova utilizarea soluțiilor digitale în uh, mediul de afaceri. Vorbim aici despre aspectele de securitate ale datelor și despre uh, promovarea tehnologiilor digitale. De asemenea, am acordat atenție valorificării potențialului digital. Acesta va fi crucial pentru competitivitate, creștere și ocupare în Uniunea Europeană. Președinția letonă a făcut tot ce a putut face pentru a progresa uh, cu acte legislative importante în domeniul uh, pieței digitale și mă bucur că Consiliul a adoptat uh, abordarea generală cu privire la regulamentul privind protecția datelor pe 24 iunie au început negocierile cu Parlamentul European în acest sens. Protecția datelor este o precondiție esențială pentru dezvoltarea pieței unice digitale și pentru protejarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor. În ultimele zile ale președinției am ajuns la un acord cu privire la propunerea referitoare la piața unică a telecomunicațiilor, care permite uh, abolirea uh, taxelor de roaming și promovarea unui internet deschis. Aceasta este o realizare majoră pentru președinția noastră care va oferi beneficii tuturor cetățenilor. Acest acord uh, permite reducerea esențială a taxelor de uh, roaming, începând cu 30 aprilie anul viitor. Am ajuns de asemenea la un acord cu Parlamentul European cu privire la principiile generale ale directivei privind siguranța rețelelor după uh, rezolvarea aspectelor tehnice, vom avea un cadru care ne va permite o mai bună protecție împotriva atacurilor cibernetice. În al patrulea rând, migrația a fost um, un subiect important. În ultimele patru luni, migrația a devenit un subiect arzător în Uniunea Europeană implementarea mm, liniilor directoare ale Consiliului uh, a permis uh, combaterea rețelelor uh, de trafic de migranți în Mediterana și ne-a permis să consolidăm cooperarea cu țările de tranzit. Și asta pentru a ajuta țările care sunt supuse celor mai mari presiuni uh, migratorii. Migrația este un fenomen uh, foarte dificil și o soluție durabilă uh, nu poate să fie decât o abordare integrată, o abordare holistică. Este important să ne asigurăm că soluția găsită este sprijinită de toate statele membre. Trebuie să găsim un echilibru între solidaritate și responsabilitate ambele uh, fiind parte integrantă a politicii de migrație a Uniunii Europene. Trebuie să le oferim protecție celor care au nevoie. Însă măsurile de protecție nu vor fi suficiente, ci trebuie să uh, fie însoțite de un uh, sistem eficient de returnare a migranților ilegali. În al cincilea rând, securitatea. Provocările în domeniul securității ne-au uh, determinat uh, să reevaluăm securitatea internă și externă. În timpul președinției letone am reușit uh, să consolidăm securitatea internă și externă a Uniunii Europene. În iunie, ministrii de interne europeni au adoptat o nouă strategie privind securitatea internă și uh, s-au stabilit priorități pentru următorii cinci ani. Combaterea terorismului și radicalismului, combaterea criminalității organizate și uh, atacurilor cibernetice și uh, abordarea noilor provocări de securitate. Acestea includ amenințările hibrid. În ultimele câteva săptămâni ni, s-a ni s-au reamintit încă o dată provocările și amenințările teroriste cu care se confruntă Uniunea Europeană. Uh, noi uh, ne-am ținut promisiunea în Consiliu de a adopta acel pachet privind protecția datelor. Sperăm că până la sfârșitul anului uh, se va ajunge la un acord cu privire la registrul datelor pasagerilor europeni. Recunosc că implicarea înaltului reprezentant în uh, revizuirea strategiei de securitate este foarte importantă. Summitul de la Riga a, consol, a adus uh, în uh, prim plan colaborarea cu țările din uh, parteneriatul estic. Apoi, uh, o sarcină importantă în acest domeniu va fi consolidarea parteneriatului estic. Împreună cu Parlamentul European, președinția letonă a reușit să ajungă la un acord cu privire la, spri- la sprijinul microfinanciar sau un microsprijin financiar pentru Ucraina. Mă bucur că Uniunea Europeană uh, a dat dovadă de solidaritate în ceea ce privește problema Rusiei și relația cu Rusia și uh, este important uh, să se îndeplinească condițiile de la Minsk. Președinția noastră a jucat uh, un rol esențial și în ceea ce privește Asia Centrală. Uniunea Europeană nu trebuie să subestimeze importanța acestei regiuni. Apoi, acordul TTIP pentru creșterea economică este important să atragem investiții și să stimulăm comerțul uh, exterior. De aceea este important uh, să încheiem uh, negocierile între UE și Statele Unite cu privire la acest acord care aduce beneficii reciproce. Și bineînțeles, imediat după intervenția mea veți avea discuții pe această temă. Acest uh, parteneriat transatlantic are un rol economic, dar și un rol geopolitic important. Distinși eurodeputați, împreună cu Parlamentul European am lucrat intens și în alte domenii importante pentru competitivitate, creștere și ocupare în Europa. Și uh, Uh, suntem recunoscători că, în ceea ce privește promovarea ocupării, am reușit uh, să aducem în centrul atenției anumite mm, aspecte care fuseseră ignorate sau uitate în timpul crizei economice. Ne-am uh, concentrat pe suficiența veniturilor, pe calitatea și sustenabilitatea locurilor de muncă, pe oportunitățile de carieră, am uh, promovat um, schema de ocupare pentru tineri, am ajuns la un acord cu privire la uh, finanțarea accelerată pentru tineri și așa mai departe. Este vorba despre suma de un miliard de euro care au fost puse la dispoziție uh, pentru uh, această schemă pentru a sprijini 650.000 de tineri pe an. Apoi, pachetul feroviar european uh, este unul foarte important, care este în beneficiul cetățenilor și industriei. Uh, inovația uh, va fi uh, protejată ca urmare a reformării sistemului de mărci înregistrate. De asemenea, protecția consumatorilor este un subiect important. Am adoptat de asemenea și alte acte legislative în domeniul agriculturii, sănătății și multe altele. Apoi uh, se, va începe, se vor începe negocierile cu privire la un nou acord interinstituțional. Acest moment uh, le oferă instituțiilor europene oportunitatea de a îmbunătăți procesele de luare a deciziilor. Cetățenii europeni se așteaptă ca noi să funcționăm în mod eficient și este de datoria noastră să ne asigurăm că aceste așteptări sunt îndeplinite. Distinși membrii ai Parlamentului European. Președinția letonă a lucrat în mod eficient pentru a promova o Europa competitivă, digitală și sigură. Am lucrat împreună cu dumneavoastră, domnule președinte, și cu membrii Parlamentului European, am lucrat cu Comisia și cu Jean-Claude și sper că abordarea noastră pragmatică ne-a permis să punem bazele succesului viitor și uh, să deschidem calea pentru președințiile uh, viitoare. Uh, Letonia a predat ștafeta Luxemburgului. Le dorim mult succes. Trăim acum într-o lume mai dinamică și mai interconectată ca oricând înainte. Aceasta ne oferă atât oportunități cât și provocări. Și de aceea trebuie să lucrăm într-o manieră hotărâtă, uh, și numai dacă colaborăm uh, între noi, cele trei instituții, vom uh, asigura succesul Uniunii Europene. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru cooperare. Mulțumesc, doamna Straiuma. numele Comisiei are cuvântul acum domnul președinte Juncker. Sehr verehrter Herr Eh, domnule președinte doamnă premier prim ministru stimați deputați dragi colegi aș dori mai întâi să constat eh, munca aceasta enormă depusă de către președinția letonă. Aceasta a fost prima președinție a Letoniei. Pentru o primă pre, uh, președinție, ce experiență și ce performanță! Vă mulțumesc în numele Europei! cei uh, care nu iubesc Europa nu sunt capabili să facă complimente celor care o servesc. Cred că ați făcut uh, o muncă exemplară și aș dori să vă aduc omagiu pentru cele făcute. În special aș dori să vă mulțumesc uh, pentru că Ați susținut cu brațele deschise anumite propuneri pe care le-a făcut Comisia înainte de uh, președinția dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește planul de investiții. Ce muncă bună această cooperare între uh, președinție, uh, Comisie și Parlament uh, pentru a pune la punct în câteva luni acest proiect ambițios. Vă mulțumim și mulțumim și Parlamentului care a intervenit atunci când a trebuit. A fost o președinție uh, ambițioasă, astfel încât uh, Comisia n-a ezitat uh, să prezinte mai multe propuneri, printre care voi menționa câteva Uniunea Energetică, Uniunea Piețelor de Capital, Uniunea Digitală și așa mai departe. Toate acestea au fost posibile pentru că Comisia s-a simțit susținută de o președinție bogată și ambițioasă. Vă mulțumesc uh, și pentru talentele de negociatori. E adevărat uh, că de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, rolul uh, premierilor și rolul mișilor pentru afaceri externe s-a schimbat puțin. Avem un președinte permanent al Consiliului, deci premierul nu a prezidat consiliile europene. Am avut întâlniri prezidate de, de către înalta reprezentantă pentru uh, politica externă a Uniunii, reuniunea ale Consiliului pentru Afaceri Externe. Aș fi vrut să pot să trăiesc uh, ultima mea uh, președinție uh, luxemburgheză în calitatea mea de premier al Luxemburgului. Am prezidat și Ecofinul și Eurogrupul. Prin urmare, cunosc constrângerile, bucuriile și nefericirile celor care ocupă acest rol pe durata președinției. Aș dori așadar să vă mulțumesc pentru toate acestea, mai ales pentru o muncă exemplară, elegantă, pentru reprezentanții dumneavoastră uh, permanent. Ministrii, uh, uh, premierii sunt cei care fac toată munca, fără ei n-am exista. Și ei au fost la înălțime. je voudrais rendre hommage ici à la fonction Aș dori să mulțumesc și uh, funcționarilor publici din Letonia. Administrația publică în Letonia este excelentă. În această seară se va reuni un nou uh, Consiliu European pentru Grecia. Și aș vrea să spun câteva cuvinte rapide despre acest subiect. Citesc în uh, presa germană federală că Juncker a dispărut, scria acolo. S-a dat la fund chiar. Și nu aș vrea să se bucure cineva prea devreme. Eu nu am spus nimic uh, duminică seară și nici ieri despre referendumul din Grecia și câteodată poate mi se permite și să nu spun neapărat ceva. Și cred că câteodată ar face bine să și alții să mai se gândească înainte să ia cuvântul. Eu nu am venit să spun ceva, este prima dată că vorbesc despre Grecia aici, în Parlamentul European, aici e locul democrației. Interviuri rapide în presă nu uh, pot să înlocuiască o dezbatere în Parlamentul European. Ori se respectă Parlamentul European, ori se dau interviuri rapide. Eu sunt aici în Parlament pentru că aici mi se pare că am responsabilitatea de a da socoteală și de a spune ce se întâmplă. Și aș vrea să spun următoarele. Dar n-aș vrea să încep prin aceasta, dar totuși o să încep prin aceasta. Rolul Comisiei Europene, eu l-am l a fost criticat foarte mult în uh, problema greacă, în anumite state membre, uh, de către unii care vorbesc aceeași limbă ca cea pe care o folosesc eu acum. Fie Parlamentul dorește să aibă o comisie politică și atunci trebuie să poată să spună ceva această comisie și în aceste situații, sau Parlamentul dorește să aibă o comisie de funcționari de tehnocrați. Eu nu sunt un funcționar tehnocrat, eu sunt o persoană cu responsabilitate politică. Și totuși mi s-a părut foarte uimitor ca în problema Elena, viitorul uh, zonei euro, toată lumea poate să ia cuvântul în afară de președintele comisiei. Eu nu o să las să mi se pună botniță. Eu am fost ales aici. Același lucru este valabil și vreau să spun aceasta imediat după aceea. Este valabil și pentru Parlamentul European și pentru președintele Parlamentului European. Președintele Parlamentului participă în mod sistematic la toate consiliile și trebuie să transmită toate, toate doleanțele, toate dorințele Parlamentului European acolo. Ceea ce face de fiecare dată și într-un mod foarte agreabil, nu poate nu foarte agreabil pentru ceilalți, dar faptul că președintele Parlamentului European vine în consilii, ține un, un discurs și după aceea trebuie să iasă și să tacă, nu mi se pare o practică bună, mi se pare mai degrabă o chestiune care n-ar putea să aibă, de fapt, uh, să, să fie pusă în aplicare, decât dacă Parlamentul European ar fi un fel de monstru de hârtie și eu cred că nu trebuie să fie așa, eu cred că amândoi Președintele Parlamentului și cu mine suntem aici pentru a prelua această răspundere și sunt recunoscător președintelui Parlamentului pentru faptul că de multe ori în numele Parlamentului European nu întotdeauna poate acoperi de un mandat, așa cum vorbesc și eu cât, câteodată are curajul, câteodată poate să spună lucruri care deranjează, dar uh, Parlamentul European nu este un monstru de hârtie și uh, nu, există, în Parlamentul European nu este un, numai uh, un covor care trebuie să se ruleze în fața tuturor ca să poată să calce pe el. Și în această seară, într-adevăr, vom putea să participăm la un nou consiliu pe tema Greciei. Toată lumea spune că trebuie să respectăm votul grecilor și eu respect acest referendum, însă aș dori să se respecte și să se înțeleagă acest vot al grecilor. Eu aș vrea foarte mult să înțeleg, pentru că i-a fost pusă o întrebare poporului grec care nu poate fi pusă, de fapt. Pentru că a fost cerut votul asupra unui text Reiau. Aș putea să vă întreb uh, în detaliu, să-mi explicați dumneavoastră care a fost întrebarea care a fost pusă. Da, să nu ducem discuția până acolo. Nu se aude ce spune vorbitorul care s-a ridicat, n-are microfon. Herr Juncker, warten Sie mal einen Moment. Stați o secundă, domnule Juncker. Așteptați o secundă, vă rog. Plec de la premisa că s-au răcorit acum și putem să continuăm, nu? Nu, așteptați o secundă, spune domnul Schulz. Puteți, sigur, doamnelor și domnilor, să țipați printre discursurile altora. În primul rând că nu am auzit nimic, pentru că oricum vă, vă lip, ne lipseați de câteva săptămâni, domnule Coburn, dar în fine, văd că ați reapărut, domnule Juncker, puteți să continuați. Nu-mi place să fiu întrerupt, dar câteodată îmi place să mă întrerupă tot timpul cei care mă întrerup tot timpul. Eu vroiam să spun că trebuie să discutăm în mod intens despre ce înseamnă să respectăm votul uh, grecilor. Este important să vedem la ce au spus nou, nu acești uh, greci, elenii. Au spus nu la o propunere de text uh, care era deja de mult depășită în momentul în care a fost supusă la vot această, uh, acest, acest document. Uh, Săptămâna trecută am avut negocieri intense cu guvernul Lelen și cu premierul Lelen și premierul știe foarte bine că ceea ce a supus uh, spre referendum poporului elen nu mai corespundea de fapt uh, stării de fapt. Și de aceea, în această seară, voi discuta cu premierul grec, așa cum am făcut-o și în această uh, ieri seară, să, o să-i cer să-mi explice votul Elen, pentru că întrebarea pe care a pus-o nu mai e de actualitate și fiecare care a participat la acest proces de negociere sau l-a urmărit știe că așa este. Însă acum, până la urmă, nu mai contează cine are dreptate și cui îi dăm dreptate. Trebuie să lăsăm uh, problemele de ego, egourile mici, egoul meu mare și să le punem între, în paranteze și să încercăm să ne ocupăm de uh, situația pe care o avem acum în față. Și situația este că eu în continuare gândesc și voi gândi așa până la sfârșitul vieții mele politice, dorința mea este să împiedicăm un Grexit. Eu sunt împotriva unui Grexit. Există unii în Uniunea Europeană care, fie pe față, fie pe la spate fac uh, campanie pentru o ieșire a Greciei din Uniunea, Europe- Uniunea Europeană sau din zona euro. Eu am o experiență de viață însă care îmi spune că răspunsurile simple sunt de obicei răspunsurile greșite. Eu sunt uh, împotriva unor răspunsuri prea simple și simpliste. În Europa nu se pot găsi răspunsuri simple. Europa înseamnă o luptă continuă pentru compromisuri și aceasta este și sarcina pe care și-a asumat-o Comisia Europeană. Noi ne asumăm această sarcină în continuare. Mie mi-ar place ca Grecia, această națiune, nație mare care este Grecia, să nu aibă impresia că noi dorim ca Grecia să iasă din zona euro sau din uh, Uniunea Europeană. Noi nu vrem să-i aruncăm în afară. Nimeni nu poate să dorească să arunce Grecia afară din această comunitate. Și fiindcă lucrurile stau așa, Comisia Europeană va face eforturi pentru ca negocierile cu Grecia să fie reluate. Ce fel de Uniune Europeană ar fi aceea în care nu mai vorbim unii cu alții? Dacă națiunile europene nu-și mai vorbesc, atunci ne putem uita deja către sfârșitul Uniunii și cred că a venit momentul acum ca cei care cu o rațiune și cu înțelepciune, dar și cu emoții, pentru că fără emoții nu se poate, să se ne așezăm din nou la masa negocierilor. Eu am regretat ca uh, Uh, pentru că delegația Elena a părăsit masa negocierilor la propriu. Nu se face așa ceva în Europa. Se negociază până la ultima milisecundă și guvernul Elen n-a făcut acest lucru și regret foarte mult ceea ce s-a întâmplat. Da, eu sper că acum să ne întâlnim la aceeași masa negocierilor. Mi se pare de la sine înțeles să facem așa și trebuie să încercăm să găsim o soluție. Această soluție însă nu va putea veni astăzi. Și dacă astăzi am avea o soluție, atunci cu siguranță ar fi una prea simplă. Însă astăzi vom putea să indicăm calea pentru a putea intra din nou într-un dialog și pentru a încerca să ne înțelegem reciproc și pentru a încerca să arătăm toleranță unii față de ceilalți și să reglăm situația. Aceasta înseamnă și că trebuie să se termine cu declarațiile retorice de pe cai înalți. Eu nu accept, și o spun aici clar, în locul democrației europene, ca nu accept ca reprezentanții instituțiilor uh, președintele Comisiei să fie numit uh, ca ter- să fie numit terorist sau alți președinți de instituții din Europa, nu se poate să acceptăm așa ceva. Toată lumea a făcut eforturi sincere și Comisia și președintele au făcut eforturi, uh, dacă n-ar fi făcut, nu am fi acum în situația în care suntem. Deci în această seară o să ne întâlnim din nou și o să încercăm să să găsim un acord fără prea mult scandal retoric pe margine și prea multă gălăgie de decor, să găsim așadar o soluție care să convină tuturor. Comisia Europeană, cu tot respectul pentru ceea ce au exprimat grecii, dorește să înțeleagă ce înseamnă acest vot, pentru că nu e vorba de un nu față de Europa, nu este un nu față de euro. Am spus că nu poate să fie un nu față de propunerile instituțiilor, pentru că nici măcar nu existau propuneri la ora aceea pe masă, deci aș vrea să mi se explice în primul rând votul elen. Deci mingea este clar în terenul uh, guvernului elen, care trebuie astăzi seară să explice la Bruxelles cum, ex, cum se merge mai departe în această situație. Iar Comisia Europeană și președintele său este gata să facă totul pentru ca să putem să găsim într-o perioadă rezonabilă de timp un acord. Grecii și europenii pot să se bazeze pe Comisia Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte al Comisiei, și acum are cuvântul în numele PP, domnul președinte Weber. Stimate domnule președinte, stimate domn președinte a Consiliului, Vreau să vă spun în primul rând mulțumesc uh, președinției letone pentru tot ceea ce ați făcut, roaming, protecția datelor, energie, parteneriatul estic și mai ales uh, pactul uh, de investiții care a fost încheiat. Este un bilanț pozitiv, puteți fi mândri de el, vreau să vă felicit pentru acesta și vreau să mulțumesc doamnei Strajuma în mod special pentru cursul clar pe care a mers, dar și pentru felul uman pe care l-a avut în această președinție s-a văzut că, de fapt, în timpul președinției letone, întotdeauna au avut femei în primul rând la Consiliu. Felicitări, doamna Harms, și noi avem 50% femei, nu, la noi în PPE și văd că și aici, la președinția letonă, femeile sunt în față și vă felicit pentru acest lucru. Îmi pare rău că vorbim astăzi foarte mult despre Grecia, dar cu siguranță cred că aveți înțelegere pentru acest lucru și putem crea o punte, și anume puntea că și Letonia a trecut prin uh, momente dificile 14% era uh, înainte deficit în uh, Letonia și Letonia a avut curajul să facă reduceri masive în bugetul de stat și astăzi Letonia, cu o creștere de 2%, contribuie în mod clar la creșterea europeană. V-ați reîntors pe cursul pozitiv și primul lucru pe care vreau să-l spun este acesta. Putem să o numim austeritate sau cum vrem noi, dar dacă Europa nu dorește să facă reforme interne, dacă nu este gata să-și, să-și clarifice și să-și rezolve bugetele naționale, atunci nu se va putea ajunge mai departe și Letonia este un exemplu bun despre cum trebuie să facem. Aș vrea să mai vorbesc în al doilea rând despre dezbaterea de democrație pe care o purtăm acum. Ce am învățat în această duminică? Am învățat că 61% din greci nu mai vor reduceri suplimentare. Vă surprinde acest lucru? De ce să ne surprindă? Ce se întâmplă dacă am vota în Finlanda? Sau dacă uh, oamenii din Finlanda ar spune că nu mai sunt gata să mai participe ca și contribuabil pentru alte state, pentru Grecia sau alții. E o democrație proastă aceea pentru că ei sunt răi și nu vor să mai dea bani? Ce am învățat, Duminică? Am învățat că există perspective naționale. Sigur că da, dar aceasta nu ne aduce mai departe în Europa. Europa este ce spuneați dumneavoastră că se merge la o masă a negocierilor și se caută compromisuri. Aceasta este ideea și nu se merge pe curs de confruntare, ci se încearcă găsirea unor compromisuri. De aceea, această duminică care a trecut nu a fost o zi foarte bună pentru Europa. Europa a fost o zi în care Europa a fost afectată și a arătat că, de fapt, aplauzul pe care l-am auzit după aceea prin declarațiile de presă din stânga și dreapta, din nou uh, extremiștii s-au unit uh, sus uh, la extremă și au arătat ce părere au despre Europa. Dragi colegi, s-a vorbit în această sală și câteodată că este vorba de un deal nedrept. Aș vrea să mulțumesc însă președintelui Comisiei pentru că în multele ore pe care el le-a petrecut la negociere cu uh, Tsipras și cu reprezentanții greci, a reușit să găsească un acord corect în care nu erau reduceri de pensii. S-a făcut o propunere să se facă reduceri mai degrabă la armată, la partea militară, o propunere de 35 de miliarde de pachet investițional care trebuia să fie investită în economia elenă pentru creștere. A fost prevăzută această sumă și, de fapt, guvernul elen cu multă um, cu puțină înțelepciune a dat la o parte această ofertă foarte bună și în momentul de față ne lipsește orice formă de uh, creativitate pentru a înțelege ce mai lipsește din acest acord. Nu, ne lipsește pur și simplu imaginația pentru a face alte propuneri. Jocul pe care îl joacă Siriza este cât se poate de periculos și de riscant. Grecia a fost, uh, s-a găsit într-o situație foarte dificilă, a făcut multe reduceri, într-adevăr a avut o reducere economică și o scădere a capacității sale economice, ce da, în ultimele cinci luni, într-adevăr, s-au făcut uh, foarte multe, s-au creat foarte multe probleme, s-au închis bănci, s-au închis uh, aprovizionarea cu medicamente și, într-adevăr, toată țara se află într-o situație foarte dificilă și Siriza și Tsipras pot să-și preia răspunderea pentru o parte din ceea ce s-a întâmplat aici. Dragi colegi, când ne uităm la Grecia, în momentul de față vedem o țară separată în două, care este bilanțul de fapt politicii de guvernare al lui Tsipras și al lui Siriza. Este un bilanț foarte trist pentru Grecia. Și în final, dragi colegi, aș dori să spun că Europa se bazează pe valori, dar se bazează și pe reguli. Și ambele aspecte sunt importante în construcția Europei. Valorile sunt democrația, solidaritatea și cred că Europa stă destul de bine și poate să fie chiar model în lume. Pe de altă parte, însă, Europa înseamnă și reguli și înseamnă respectarea dreptului. Acordurile trebuie respectate, toate angajamentele care au fost uh, încheiate trebuie să fie de asemenea respectate și aceasta înseamnă Europa și sperăm să reușim în următorii ani să putem reveni la aceste principii care înseamnă și valori și reguli. Mulțumesc! Das Wort hat für die Acum are cuvântul în numele grupului social și democrat, domnul Pite, la Mulțumesc, stimate domnule președinte. Către președinția letonă vreau să mulțumesc pentru că a făcut tot ce a făcut cu bună voință, cu competență și cu solidaritate. S-au ajuns, s-au atins rezultate foarte importante. Mă gândesc aici, în primul rând, la aprobarea planului de investiții și la măsurile cu privire la roaming. În aceste momente nu se poate însă nega că în continuare există o îngrijorare foarte mare în inima multor cetățeni. Prea multe summituri europene au dus la rezultate parțiale. Pe migrație, Comisia a prezentat un program ambițios, dar uh, Consiliul a fost cel care a încercat să schimbe acest acord. Statele membre, uh, toate, trebuie să ne asumăm însă responsabilitățile. Și uh, cu atât mai mult, în această situație se poate spune că Europa se află acum într-un moment decisiv. Nici eu nu cred că există o alternativă la un acord între creditor și Grecia. Nici măcar nu vreau să mă gândesc la ipoteza în care, unde, la, în care nu s-ar ajunge la un acord. Pentru că dacă s-ar găsi un acord, ar însemna că deschidem, uh, dacă nu se găsește un acord, am deschide porțile către un scenariu dezastros care nu numai ar strica stabilitatea zonei euro, ci și ar periclita viitorul Europei. Deci eu sunt absolut de acord cu poziția președintelui Juncker și vreau să-i mulțumesc foarte mult pentru angajamentul, lui, angajamentul său constructiv și vreau să-i spun că trebuie să folosim toate secundele, până la ultima secundă, pentru a găsi un acord cu creditorii. Iar rezultatul votului de duminică pentru noi uh, și pentru mine, pentru noi socialiști democrați, este clar. Grecii nu vor să iasă la euro, vor să negocieze un acord care să le permită să construiască o perspectivă de viață demnă pentru toți grecii. Toate guvernele din zona euro trebuie să asculte acest mesaj și să face, facă un efort pentru a depăși rigiditatea, pentru că această miză de care vorbim aici este mult prea ridicată. Ministrul Finanțelor care a spus ieri că Grexitul este singura opțiune în momentul de față, aș vrea să-i răspund acestui fost ministru că noi ne vom uh, opune tuturor care se joacă cu așa ceva, cei care toți, uh, to, toți ucenicii care încearcă să se joace de Europa, iar către Tsipras și guvernul său vreau să spun că este important ca astăzi la summit să vină cu propuneri de bun simț, cu propuneri uh, constructive, pentru că acum este momentul responsabilității pentru toți și nu se poate ca un fost ministru grec să facă asemenea acuzații cum a făcut la adresa creditorilor numindu-i teroriști. Este extrem de semnificativ să vedem că toate partidele elene au semnat un document unitar pentru a susține toate motivele acordului. Pe baza unui nou uh, acord, uh, poate că summitul din această seară ar putea să deschidă o calea către o punte care să ne permită și să permită cetățenilor eleni să respire ușurat și să creeze condițiile pentru ca să se poată interveni în bailout. În următoarele ore trebuie însă să evităm să se creeze o o panică bancară. Sistemul uh, de creditare elen trebuie să fie pus în măsură să poată să continue să lucreze cum trebuie. Stimate domnule președinte Schulz, stimate domnule președinte Juncker, stimate domnule, doamnă președinte a Consiliului. Acum este momentul acțiunilor și al rezoluțiilor. Trebuie să ne uităm la toți din această sală și să știm că o eventuală ieșire a Greciei din zona euro ar însemna probabil un punct de neîntoarcere, fără, punct de, fără posibilitate de întoarcere. Deci trebuie de aceea să încercăm să ne adunăm responsabilitatea tuturor pentru a salva această Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Pitela. Numele CR are cuvântul acum domnul Robert Zile. Cienījamā premjerministra kundze, komisijas prezidenta, man uh, uh, Domnul președinte al Comisiei, am onoarea să vorbesc în numele grupului meu și să mulțumesc doamnei uh, prim-ministru pentru munca cea bună făcută. Domnul Weber mi-a luat uh, vorba din gură. Atât de multe femei. Asta ar putea să fie o precondiție a succesului președinției. Nu a existat egalitate de gen. De aceea rezultatul uh, președinției este așa cum este. Colegii mei au spus foarte multe cuvinte frumoase în legătură cu programul uh, cultural și cu chestiunile tehnice, fapt care demonstrează că țara mea este o parte foarte importantă a diversității în Europa. S-au făcut foarte multe progrese pe durata președinției în ceea ce privește uh, piața unică, uh, care a fost uh, o inițiativă emblematică pentru grupul nostru ECR. Bineînțeles, de aici putem continua munca în ceea ce privește protecția datelor, agenda digitală și așa mai departe. Un Uh, s-au făcut progrese în ceea ce privește domeniul transportului și al Uniunii Energetice, ceea ce ne duce înspre o altă direcție. Uh, planul de investiții a fost lăsat puțin uh, pe diafară în această discuție. După părerea mea, poate că domnul Juncker ar trebui, să, ar trebui să facă ceea ce a promis că va face în șase luni, indiferent de președinție. Planul Juncker ne prezintă noi uh, provocări. Ca să fiu uh, sincer, S-a vorbit despre neutralitate geografică în ceea ce privește investițiile. Uh, cred că ar trebui într-adevăr luate în considerare toate aspectele geografice atunci când susținem anumite proiecte. Însă Piața de temerie a președinției letone a fost uh, summitul parteneriatului uh, estic care chiar a dat rezultate. Ucrainienii și georgienii care au ales uh, o cale riscantă pentru ei pentru a-și împlini viitorul european au considerat că acest summit a fost important. Trebuie să fim sinceri. Dacă majoritatea Europenele nu sunt gata să se confrunte mai uh, puternic cu Rusia, poate ar trebui să ne găsim alte priorități, pentru că nu-i putem ajuta pe cei care se confruntă cu probleme, așa cum sunt uh, uh, ucrainienii sau georgenii. În ceea ce privește criza din Grecia, pentru Letonia este foarte important, știu, chestiunea este una complexă, nu are o soluție facilă, cum spunea și președintele Comisiei, însă pentru letoni care cunosc programele de austeritate, târgul pentru Grecia ar trebui să fie unul corect. Mulțumesc! Das Wort hat für die Mulțumesc, domnule Zile. Acum în numele ALDE are cuvântul domnul Verhofstadt. Uh, I, I think... Uh, Mulțumesc. Cred că ceea ce ați spus uh, este complet adevărat, domnule Juncker. Să fim lucizi uh, și să revenim la bunul simț. În ultimele două-trei zile am auzit uh, foarte multe despre criza Elena. S-a vorbit despre Grexit ca și cum n-ar fi nimic, dar în realitate nu vorbim aici despre Grecia, ci despre posibilitatea de a avea o uniune monetară sănătoasă de a putea rezolva o problemă de genul acesta. Vorbim despre o datorie istorică de 300 de miliarde și într-o uniune monetară cu un uh, Uh, PIB de 50 uh, de trilioane și nimeni nu înțelege de ce nu putem să gestionăm această situație. Asta este realitatea astăzi. De aceea vă susțin în totalitate. Haideți să revenim uh, la bunul simț și să nu o luăm în mai multe direcții diferite. Acum uh, și femeiul uh, ajunge la un acord și după câteva zile publică un raport uh, în care spune că acordul nu este sustenabil. Ce responsabilitate e și asta? Sunt de acord, domnule Juncker, că trebuie să avem o abordare nouă. Trebuie să recunoaștem că lucrurile nu funcționează așa cum trebuie. Abordarea noastră cu privire la criza Greciei nu a funcționat. Liderii uh, politici din Europa uh, spun că domnul Tsipras trebuie să vină cu un pachet de reforme real, nu doar cu niște măsuri contabile, așa cum avem astăzi, ci reforme reale și aprofundate. Uh, Trebuie să pună capăt uh, sistemului uh, de clientelă și să pună capăt corupției. Uh, trebuie redus sectorul public. Sunt 800 de mii de funcționari publici și pe de altă parte, trebuie să existe un sector privat de finanțare, trebuie să se deschidă piețele el trebuie să livreze toate aceste lucruri. Dar el ce a făcut? El a fugit de la masa negocierilor. În al doilea rând, haideți să încercăm să gestionăm împreună datoria din Europa. Dacă am fi creat un fond de răscumpărare acum câțiva ani, nu am fi fost astăzi în situația în care ne aflăm, ci am fi avut un instrument real pentru a combate această criză. Și haideți să ne pregătim, pentru că niciodată nu știm ce se va întâmpla. Dacă nu ajutăm Grecia, dacă nu ajutăm Uh, guvernul elen măcar să uh, avem niște programe de urgență uh, care să ajute familiile elene, dacă este necesar, în următoarele săptămâni și luni. Mult succes diseară! Mulțumesc. Care cuvântul în numele verzilor, doamna Harms. Da, mulțumesc, domnule președinte, stimate doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, sunt foarte curioasă să văd uh, cum va reprezenta domnul Tsipras în seara aceasta Grecia. Cred că este o mare provocare să încerci să reprezinți și daul și nuul în același timp, pentru că prima lui sarcină este în primul rând să reconcilieze țara sa din nou, pentru că numai o Grecie unită va putea să aibă posibilitatea să aibă succes la negocierile de la Bruxelles. Apelurile lansate către domnul Țipras, care au venit în ultimele zile, sunt de, într-adevăr de aplaudat, multe dintre ele din ultimele zile, așadar, însă au existat și apeluri la uh, adresa doamnei Merkel, pe care nu le împărtășesc și de aceea mi se pare foarte bun tonul pe care l-a avut aici uh, domnul Juncker. Dacă, de exemplu, ziarul Bild cere astăzi uh, Uh, să avem o cancelară de fier, atunci uh, vă rog, eu trebuie să spun nu, nu, nu vrem așa ceva. Eu aș vrea să-și amintească germanii cu această ocazie că noi, atunci când ne, când a, uh, dacă am fi găsit întotdeauna vecini europeni de fier, nu am fi națiunea care suntem astăzi. Această Germanie care are o răspundere în um, mod deosebit. Domnule Juncker, eu cred că aceste două teme sunt clare. În primul rând, reformele sunt o parte a problemei care a fost, de fapt, discutată și în, partea, în documentul femei. Documentul femei nu vorbește numai despre situația datoriei, ci vorbește foarte clar și despre reformele sociale din Grecia care trebuie să aibă loc. Pe de altă parte, însă, datoria trebuie să fie transformată într-una uh, care să poată fi suportabilă și vreau să vă spun, doamnă președinte a Consiliului, că țara dumneavoastră m-a entuziasmat pentru că este o țară care încă are probleme, este în construcție, dar care are un spirit european profund. Câteodată mi-aș dori ca acești tineri letoni, acești tineri din uh, țările baltice și tinerii din Grecia să se pună de acord despre ceea ce este de fapt democrația europeană, în loc să se depărteze unul de altul atât de rău. Tocmai țările mici, țările noi chiar, să ar putea să joace un rol de punte în această dezbatere și vă mulțumesc foarte mult pentru președinția pe care ați încheiat-o și vreau să doresc țării dumneavoastră și Europei mult succes. În numele FDD are cuvântul domnul Nuttall. Um, Domnule președinte, doamnă premier, ați spus că președinția letonă a fost o treabă bine făcută. Eu nu pot să cred ce aud. Nu știu din ce unghi priviți problema asta. Trebuie să spun că noi nu vedem lucrurile așa. Noi suntem recunoscuți pentru faptul că suntem direct și spunem lucrurilor uh, pe nume. Dumneavoastră, practic, uh, ați uh, gestionat prost un dezastru. Chiar l-ați încurajat. Uitați ce se, se întâmplă. Se pare că uh, suntem uh, foarte prost conduși în Europa, avem 500 de mii de migranți în Europa, uh, încă 100 de mii care sunt pe cale să ajungă aici, uh, iar uh, Eurojust a recunoscut uh, asta uh, anul uh, uh, aseară. Se pare că ISIS se trimite jihadiști înspre continentul uh, nostru. Și în cele din urmă avem și situația din uh, Grecia, că s-ar putea să părăsească zona euro. Toate acestea s-au întâmplat cât uh, erați dumneavoastră la președinție, doamnă. Trebuie să spun că n-ați făcut absolut nimic câtă vreme ați uh, contemplat uh, căderea proiectului european. Ca eurosceptic pot să spun că mi-aș dori ca Letonia să-și mai extindă președinția pentru încă șase luni, uh, pentru că încă un jumătate de an ca acesta ne va asigura de faptul că Europa se duce de râpă bucată cu bucată. Mulțumesc! <clears throat> Das Wort hat jetzt für Mulțumesc, are cuvântul acum în numele ENF, în numele Europei pentru Națiunilor și Libertăților, doamna Bonano. Mulțumesc, domnule președinte. Mă adresez doamnei președinte al Consiliului care a tocmai a încheiat uh, mandatul și spun felicitări, dar nu înseamnă că dacă sunt trei femei totul merge bine. Există femei curajoase, femei mai puțin curajoase și bărbați care fac treabă și bărbați care fac mai puțină. Deci ipocrizia, eu zic să o lăsăm deoparte. În ceea ce privește Juncker-ul, îl văd aici pentru prima dată vorbind în, și pot vorbi cu el în această calitate. Vreau să vă pun câteva uh, întrebări. Știți cât costă un litru de lapte, o pâine, un litru de benzină? De ce vorbiți de lucruri marețe, de bani mulți, de bănci, de multinaționale? pentru că trăiți cu ele de mult, probabil, dar oamenii, popoarele, poporul pe stradă are alte probleme, are alte răspunsuri la care n-a primit încă, întrebări la care n-a primit răspunsuri. Iată aici Uh, steagul Germaniei, steagul Europei. Eu nu vreau să mor germa, germană, ori Europa, ori Germania, pentru că Europa devine, devine din ce în ce mai mică și Germania trebuie să fie un pic mai mică, trebuie să o facem să devină mai mică, nu se poate să mai comande Europa, pentru că acum începe să mai ia prin, iară cu nazismul uh, și în Europa și nazismul economic, trebuie să mai schimbăm un pic de registru. Sau, domnule Juncker, aș vrea să vă rog uh, între 100, cei 130 de miliarde de investiții, unde, unde au ajuns? Există două, iată aici, o hârtie igienică și un euro, vă arăt aici. Care e mai importantă? Cu activitatea noastră, cred că cealaltă, pentru că noastră face să meargă Europa la uh, shredder. Nu vă interesează nimic, nu vă interesează popoarele, poate că ar trebui mai întâi să vă uh, dați demisia, trebuie să încercați să, încercați să vă cere scuze tuturor Europei și tuturor, pentru că asta este ceea ce faceți. Nu se văd decât sinucideri, dezastre economici, clandestine, ce mai vreți. Mulțumesc, domnule Bonano. Are cuvântul acum deputata neafiliată, doamna Morvai. Köszönöm szépen az Európai Unió egyik másodosztályúnak tekintett. Mulțumesc, domnule președinte. Eu fac parte dintr-o națiune care este tratată ca uh, de rangul 2 și de aceea mă uitam cu mare speranță la președinția letonă. Dar pe baza dezbaterii de astăzi nu pot să spun decât că reprezentanta Consiliului are exact același ton ca domnul Juncker. Din fericire, nu a dat nicio palmă încă astăzi, nimănui domnul Juncker, dar se uită tocmai la telefonul mobil. Uh, oricum, Juncker din Luxemburg și alți politicieni uh, de masă care fac parte din țările de clasa întâia și-au uh, expus părerile aici și împreună au ceva în comun, și anume că vorbesc foarte înstrăinat. Nu au nicio cea mai mică idee de problemele adevărate ale cetățenilor. Au, ar fi avut uh, sarcina să raporteze despre sărăcia din Grecia, despre problema și problemele cu care se confruntă țările din Sud, țările foste comuniste. Nimic nu știți din toate acestea. N-ați înțeles nimic. Nu ați înțeles de ce unii oameni își părăsesc patria chiar și din țara mea, de exemplu, și din alte țări, dar și din Grecia, în primul rând, sau din uh, sudul Europei. Ce se întâmplă aici, de fapt? Cât timp mai lăsăm aceste diferențe de clasa 1 și clasa 2 să se vadă atât de puternic? Poate despre aceasta trebuia să discute președinția letonă. Aceasta este ceea ce aștepta cetățenile, cetățenii așteptau în aceste țări. Mulțumesc! Are cuvântul acum uh, din nou președintele Comisiei, domnul Juncker. Euh, Stimate domnule președinte, stimată doamnă prim-ministru, doamnelor și domnilor. La finalul acestei dezbateri uh, aș vrea să vă spun uh, că cei care insultă președinția Letona se înșală. Președinția Letona a făcut o treabă excelentă și uh, vreau să mă opun acestor atacuri neîntemeiate și nejustificate. Euh, Revenind acum la subiectul care ne preocupă astăzi, și anume Grecia, aș vrea să vă spun că Comisia are întreaga disponibilitate de a ajunge la un acord. Uh, și zona euro este alcătuită nu doar dintr-o singură democrație, ci din 19 democrații. De aceea trebuie să veghem la interesele întregii zone și trebuie să respectăm uh, faptul că celelalte 18 democrații își exprimă voința. O democrație nu valorează mai mult decât altele. Un cetățean este tot un cetățean, în al treilea rând. Uh, încetați uh, această vorbărie care îmi spune că adesea mă uit la telefon. Eu uh, fac uh, texting cu premierul grec. Îmi trimit mesaje cu premierul grec. Nu știu dacă și dumneavoastră aveți ocazia să faceți asta, dar eu trebuie să fac asta astăzi. Îmi fac treaba și nu mai vorbiți prostii pentru că nu are niciun rost. Apoi, unii spun că Uniunea Europeană și uh, Comisia Europeană stă închisă într-un uh, salon aurit uh, și este ruptă de realitățile cetățenilor europeni. Asta este o absurditate, este un populism și demagogie nesănătoasă. Eu în fiecare săptămână discut cu cetățenii greci nu vorbesc doar cu guvernul grec și cu partidele politice din Grecia, ci vorbesc cu cetățenii greci. Și eu sunt printre cei care s-au uh, preocupat cel mai mult de condițiile de viață și de muncă ale cetățenilor eleni. Nu vreau să creați impresia că noi suntem departe de cetățenii greci uh, și de ceilalți pentru a mă ocupa îndeaproape de realitatea cotidiană a cetățenilor greci, nu uit nici de uh, realitatea economică a celorlalți. Există șomaj peste tot în Europa, există sărăcie peste tot în Europa, există salarii uh, minime uh, sub salariul minim din Grecia, există uh, praguri de sărăcie în uh, multe state membre în afara Greciei. Există niveluri uh, de viață sub nivelul uh, de trai din Grecia. Deci trebuie să vedem uh, imaginea de ansamblu și nu trebuie să ne lăsăm pradă demagogiei. Nu vom vota în acest spirit de demagogie și populism. Haideți să facem tot posibilul pentru a-i ajuta pe cetățenii greci. Foarte mulți trăiesc în mizerie, ca să spunem lucrurilor pe nume. Uh, noi suntem aici să servim atât Grecia cât și Europa. Să nu uităm nici de Grecia, nici de restul Europei. Mulțumesc foarte mult, domnule Juncker. Domnul Demazi dorește să, să știți că trebuie să vă puneți uh, invers uh, pancarta, pentru că altfel se citește Ixo, nu Oxi. Doamnelor și domnilor, înainte să-i dau cuvântul doamnei Straiuma, fără microfon din sală. Frau Straiuma, bevor ich Ihnen das Wort... Doamnă Straiuma, înainte să vă dau cuvântul din nou, aș vrea să spun în numele majorității, cred, din acest uh, Parlament, că vă mulțumim pentru uh, implicarea personală, de asemenea, pe care, de care ați dat dovadă în timpul președinției și vreau să vă spun acest lucru în numele instituției noastre, pentru că pentru țările mici este o mare provocare să preia președinția Uniunii și vreau să vă spun că felul în care dumneavoastră ați condus această președinție a fost absolut exemplar și vă mulțumim foarte mult. Are cuvântul acum doamna Strau Iuma. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați. A fost o plăcere pentru mine să discut cu dumneavoastră rezultatele președinției letone. În același timp, însă sunt conștientă de faptul că astăzi uh, preocuparea principală o constituie Grecia. Ea ne-a uh, i-a preluat toată atenția. Situația din Grecia clar a afectat modul uh, uh, mod obișnuit de derulare al uh, lucrărilor în Uniunea Europeană. Au fost încercări uh, pentru a se ajunge la rezultate pozitive în negocierile dintre Uniunea Europeană și uh, Grecia. Ministrii de finanțe se vor întâlni peste scurt timp și pot să vă spun că eu voi călători direct de aici la Bruxelles pentru a lua parte la uh, summitul extraordinar pe această temă. Cum spunea și Jean-Claude, cu toții ne așteptăm ca Grecia să vină cu o propunere, cu o viziune în legătură cu modul în care Grecia și Uniunea Europeană pot să pășească alături. Trebuie să ne amintim și modul prin care uh, a trecut Letonia uh, prin această criză. E important să ne axăm uh, pe punerea propriilor noastre afaceri în regulă. Repet că timpul este un element cheie. Fiecare moment de ezitare aduce pierderi suplimentare. De aceea, sper într-adevăr că noul ministru de finanțe al Greciei și premierul Greciei vor reuși să aducă la masa de discuții propuneri constructive. Iar în concluzie, aș dori să mulțumesc încă o dată Parlamentului European și Comisiei Europene. Împreună am reușit să găsim soluții la uh, multe provocări uh, cu care s-a confruntat Uniunea Europeană și chiar sper că uh, Europa, pe durata acestor șase luni, a ajuns să cunoască o țară mică din nordul uh, Europei, o țară în care tradițiile noastre se bazează pe cultură, uh, pe uh, deschidere. Vă mulțumesc și ne vedem data viitoare! Mulțumesc, doamna Strajuma. Domnul, domnilor și domnilor, colegul nostru Glețos m-a rugat să îi dau cuvântul pentru că aceasta este ultima lui plenară. Cred că trebuie să îi dăm uh, cuvântul domnului Glețos pentru o declarație personală. Vă rog. Rotten men ήρξω του λόγου ψευδός ξένε, ζητών τύραννων ενθάδε. Ενθάδε ούγαρ άρχεται ενός προσανθρώπου. Mulțumesc. Vrem, uh, noi am dori să ducem poporul elen către libertate. Noi am vrut ca să se poată continua pe o cale pozitivă. În, uh, grechea, în greaca veche se spune că lupta cu tiranul din Atena este foarte feroce și eu am citat uh, acum din, uh, dintr-o operă în greacă veche. Aș vrea să mai spun ceva și în latină, pentru că cred că Președintele nostru uh, Schulz cunoaște, foarte bine latina. Thomas de Aquino a spus că tavio, che ta... multe pe care, poat, care pot să ne fie de folos. Mai ales a vorbit despre omul liber. Aceasta este reacția mea uh, față de președinția letonă și reacția mea față de ceea ce a spus dumneavoastră despre președinția letonă. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Următorul punct de pe ordinea de zi